Trecem acum la votul secret cu privire la numirea unui membru al Comisiei Europene. E vorba de numirea domnului Neven Mimița pentru cazul în care primește majoritatea în Parlament. Parlamentul poate vota pentru sau împotriva numirea dumnealui. Nimeni nu are cuvântul acum, deci votăm uh, prin vot secret acum de aceea nu se va aprinde decât lampa albastră acolo unde votați. Pentru a putea să evităm întrebări suplimentare, puteți vota da, nu sau, alba, sau uh, abținere, dar tot se aprinde numai lampa albastră. S-a deschis votul. Haben alle Kolleginnen und Kollegen a votat toată lumea? Mai întreb încă o dată, a votat toată lumea? și dumneavoastră ați votat bine, atunci se închide votul. Au votat cu da 565, cu nu 64 și sunt 64 de abțineri. Domnul Mimița este astfel confirmat. Astfel, domnul Mimita este numit așadar în această funcție, are cuvântul uh, domnul Rein, vicepreședinte al Comisiei. Uh, Stimați deputați, în conformitate cu articolul 31, uh, care reglementează aderarea Croației, Consiliul a consultat Parlamentul European și votul pe care l-ați exprimat acum uh, exprimă așadar și opinia, avizul pozitiv al Parlamentului European cu privire la intenția Consiliului de a numi pe domnul Mimița ca membru al Comisiei Europene și acum uh, Consiliul, de comun acord cu președintele Comisiei, vor trebui să facă pașii final pentru a putea garanta această numire. Vrem să mulțumim Parlamentului European care a asigurat faptul ca procedura de consultare să se deruleze cum trebuie, foarte eficient și astfel i s-a permis Comisiei să fie cât se poate de constructivă în primii pași care duc Croația în Uniunea Europeană pentru iulie. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte Schulz, domnului comisar. Trecem acum chiar la votul următor și anume cu privire la calendarul plenarelor, perioadelor de sesiune ale Parlamentului 2014. Doamna Luling dorise să ia cuvântul. Îi dau cuvântul doamnei Luling. Brievement, uh, uh. Foarte concis, doream să explic uh, de ce am depus acest amendament împreună cu alți colegi și pentru a informa colegii, uh, pe colegi asupra acoperirii acestui amendament. Așadar, este un amendament de, ori, de mm, uh, natură juridică și nu politică. Deci nu e vorba de a vota pentru sau împotrivă. Uh, Uh, sesiunilor de la, Bru- de la Bruxelles, ci este vorba de a respecta deciziile curții, mai ales decizia din decembrie 2012. Și dacă vă uitați la proiectul de calendar pe care le veți în față, veți vedea că sunt 11 plenare la Strasburg, iar tratatul fixează acest număr la 12, însă având în vedere că suntem într-un an electoral, putem avea 11 sesiuni. Curtea autorizează acest lucru printr-o derogare expresă. Ca urmare, nu avem nicio problemă aici. În schimb, și aici uh, avem o problemă, hotărârea din decembrie 2012 a curții reiterează la uh, punctul 57 că sesiunile suplimentare pot fi organizate numai dacă cele 12 sesiuni plenare au avut loc. Acest lucru este logic, pentru că se adaugă sesiuni uh, suplimentare numai dacă acestea sunt necesare. Ca urmare, Parlamentul nu poate să spună că 12 sesiuni sunt prea multe într-un an electoral și în același timp să hotărească niște sesiuni suplimentare la Bruxelles. N-are niciun sens. Ca urmare, avem aici o opțiune. Fie organizăm 11 sesiuni plenare și în acest, în acel moment n-am mai avea nevoie de sesiuni suplimentare sau organizăm 12 sesiuni uh, plenare și atunci și atunci vom avea posibilitatea să prevedem și sesiuni uh, suplimentare. Ca urmare, 11 plenare și 0 suplimentare sau 12 plenare și 3 suplimentare. Iată, ca să fie foarte clar pentru toți colegii și asta dintr-o dorință de simplificare. Am propus prima soluție, am fi putut să o propunem și pe a doua. Însă, dacă acest amendament nu este votat, domnule președinte, calendarul pentru 2014 ar putea fi din nou contestat în fața Curții de Justiție. Și pentru a evita această Situația atât de neplăcută, mi-am permis să vă explic conținutul acestui amendament și vă rog să îl votați, pentru că aduce o clarificare necesară. Președintele. Mulțumesc, doamnă Luling, doamnelor și domnilor. Aș vrea să vă rog o secundă să îmi acordați puțină atenție. Doamnă Luling, am ascultat foarte atent explicația. Bineînțeles că am analizat uh, cât de relevant este acest amendament. Eu l-am considerat relevant, am, știți că am discutat foarte mult uh, despre el. Cele 12 sesiuni uh, care au fost uh, n-au fost, de fapt, obiectul discuției pentru decizia din 2012. În 1997, la articolul 33, Curtea Europeană de Justiție, printr-o hotărâre, s-a exprimat despre ședințele plenare din anii electorali. S-a spus atunci că 11 sesiuni sunt acceptabile într-un an electoral al Parlamentului, pentru că cele 5 zile care sunt considerate ca zile de alegeri propriu-zise sunt considerate pentru Parlament uh, ca și relevante, fiind dat că de, Parlamentul poate să aibă, de aceea Parlamentul poate să aibă doar 11 sesiuni. Iată de ce în acel an este posibil să, ai, să avem sesiuni suplimentare la Bruxelles. De aceea votăm acum. Deci cine este pentru amendamentul 1? Aș vrea să rog să ridice mâna. Cine este împotrivă? Cine se abține, se respinge. La propunerile conferinței președinților au fost astfel aprobate. Mulțumesc foarte mult și calendarul este astfel adoptat. Acum întrerupem ședința pentru a trece la ședința solemnă cu președintele Cavaco Silva și sunteți, bineînțeles, bineveniți să rămâneți în sală la această ședință solemnă. Președintele Republicii Portugalia.